Dear colleague, I imagine that we can start now. Dragi colegi, mă gândesc că putem începe. Vă rog să vă așezați. Avem onoarea și plăcerea de a-i găzdui astăzi uh, pe invitații noștri speciali de la diferite universități foarte importante din Europa. Suntem foarte recunoscători că vă aflați alături de noi astăzi. O să-i și prezint pe invitații noștri. Cinci invitați, profesori, rectori de la universități importante din Europa. Voi continua în italiană, așa că vă rog să vă puneți căștile și Firește că puteți să vorbiți în limbile dumneavoastră materne uh, sau în engleză dacă doriți. Așa, dar avem o audiere foarte importantă în după amiază aceasta. Le sunt foarte recunoscătoare membrilor Comisiei CULT pe care i-am invitat în această după-amiază. Le mulțumesc pentru prezență la această audiere și vom avea astăzi o discuție directă cu universitățile europene. În primul rând, după cum știți, depunem foarte multe eforturi pentru consolidarea educației, um, mai ales învățământului superior în Europa. Această comisie a redactat câteva rapoarte foarte importante. Am avut, de exemplu, un raport cu privire la procesul Bologna. Doamna Fedrova a redactat și ea un raport foarte important cu privire la antreprenoriat. cred că am demonstrat cât uh, de mult sprijinim noul program Erasmus, Erasmus Plus și parteneriatelor, schimburilor de experiență între universități, centre de cercetare și alte părți interesate. Așadar, am dorit să aflăm părerile dumneavoastră cu privire la ce se poate face mai departe, cum pot să fie îmbunătățite programele. Avem și rapoarte de punere în aplicare cu privire la Orizont 2020 și alte teme. Așa că am fi foarte interesat să aflăm care sunt opiniile dumneavoastră, pentru că universitățile sunt foarte implicate în rețelele internaționale și nu doar europene. Universitățile sunt din ce în ce mai importante, nu doar ca locuri de învățământ și cercetare, ci și ca surse de dezvoltare, dezvoltarea fiind a treia misiune a universităților. Și aici putem face legătura cu îmbunătățirea învățământului, antreprenoriatului per total. Să zicem că vorbim despre companii interesate de tehnologie, um, uh, însă și în, în cadrul științelor umane inovarea este cât se poate de importantă. Așa că abia așteptăm să auzim ce aveți dumneavoastră de spus pe aceste teme. Sunt reprezentate mai multe domenii aici și cred că este important să ascultăm părerile tuturor. Am avut uh, parte de o criză economică care a lăsat foarte mulți tineri în șomaj, însă trecem și printr-o criză culturală și a identității. Deci avem foarte multe provocări în ceea ce privește competențele noastre. Avem Uh, noua agendă pentru competențe, noua agendă europeană pentru competențe. Am discutat despre competențele interpersonale și uh, competențele formale și informale. Am discutat despre diferite feluri de a câștiga experiență, startup-uri, incubatoare de întreprinderi și aici universitățile pot să joace un rol important. Am discutat și despre deficitul de competențe și despre alte ocazii pe care um, le au tinerii, ocazii pe care uh, le pot oferi universitățile prin formare sau posibilități de angajare și de cercetare. Iată, deci, un domeniu foarte vast în care puteți acționa. Am analizat câteva dintre contribuțiile dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru ele. Aș dori să rog secretariatul să colecteze informațiile și să le publice. Am primit foarte multe contribuții minunate. Prezentările dumneavoastră de astăzi nu vor fi foarte lungi, însă vom putea să le publicăm oricum. O să fac acum prezentările. Înainte să le dau invitațiilor cuvântul, voi începe de la stânga. Doamna profesor Margaret Bruce, de la Universitatea din Derby, care ne va vorbi despre Universitatea Modernă din Regatul Unit, transformarea IMM-urilor prin antreprenoriat și inovare. Apoi domnul rector al, rector al uh, Universității Aristotel din Salonic, domnul Mitcas și probabil și eurodeputații din Grecia sunt foarte interesați de prezentarea dumneavoastră cu privire la sporirea antreprenoriatului în rândul absolvenților în situația economică grea uh, din prezent. Grecia trece printr-o uh, criză economică foarte grea. Um, înțelegem ce se întâmplă acolo, nu ne dorim și un Grexit și am, um, uh, am înțeles și apelul pe care ni l-au lansat autoritățile din uh, Grecia. Domnul Zauro Longhi este rector al Universității Politehnice de Lemarche, care ne va vorbi despre contaminarea în inovare și antreprenoriat. Domnul Uh, Michael Șefcic de la Universitatea Tehnică din Dresden, care ne va vorbi despre rolul universităților și startup-urilor în strategiile europene regionale de uh, inovare. Și în cele din urmă va interveni domnul Boimer, care este project manager la CSB System. El ne va vorbi despre învățământul superior în zonele rurale o simbioză între mediul universitar și mediul de afaceri. Vă mulțumesc din nou foarte mult că ați venit, le mulțumesc și colegilor mei pentru prezență. Audierea va fi împărțită în două. Doamna Bruce și domnul Mitcas vor interveni în prima parte. Apoi vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Din câte am înțeles, și comisia va interveni Doresc să mulțumesc pe această cale unității um, responsabile cu universitățile și apoi vom avea o a doua parte urmată de o altă rundă de discuții. Doamnă Bruce, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc! Sunt foarte încântată că am fost invitată să particip la această audiere publică. Este o inițiativă inovatoare, cea de a analiza rolul universităților în antreprenoriat. Mă bucur foarte mult să o cunosc pe doamna președinte Silvia Costa. Dânsa și-a exprimat deja angajamentul față de această temă foarte importantă pentru Uh, toată Europa. Eu reprezint universitatea uh, din um, Universitatea din Midlands, regiunea Midlands. Sunt chiar vicecancelar acolo, este uh, în centrul Regatului Unit, într-o regiune cu o importantă industrie producătoare. Avem uh, un centru industrial important uh, lângă, uh, lângă universitate, avem birourile de distribuție ale multor multinaționale importante. Din câte am înțeles, ați discutat astăzi despre deficitul de competențe și acest lucru este foarte important pentru noi la Derby dorim să le oferim studenților cele mai bune competențe uh, pentru ca aceștia să poată lucra pentru companiile din regiunea noastră. Trebuie să ne asigurăm că companii precum Rolls-Royce pot să ne recruteze absolvenții, să angajeze persoane de acolo, din regiune și rolul nostru ca universitate trebuie să fie unul de catalizator pentru schimbare, trebuie să le oferim studenților aceste competențe avansate. De asemenea, dorim să creăm o legătură între mediul de afaceri și mediul universitar pentru a stimula inovarea. Aș dori să vă arăt acum un studiu de caz foarte important, un fel de eșantion, care arată cum colaborează universitatea noastră cu alte universități din regiune. Încercăm să cooperăm pentru a debloca um, uh, potențialul pe care îl avem în regiune și pentru a găsi metode de a facilita uh, relația noastră cu companiile, fie că este vorba despre companii mari sau despre IMM-uri. Dorim ca tinerii noștri să aibă cea mai bună educație de care pot beneficia, astfel încât să poată lucra pentru companii globale, fie de la noi din regiune, fie din altă parte. Vă dați seama din acest diapozitiv cât de solidă este această cooperare doar la noi în regiune. Avem peste 100.000 de studenți, 146.000, avem 17.000 de angajați în grupul nostru universitar. Am creat 33.000 de locuri de muncă în regiunea Midlands prin um, inovările um, pe care le avem. Uh, avem o cifră de afaceri de 1,3 miliarde. Am uh, investit vreo 400 de milioane de lire în noile facilități din grupul nostru universitar. Um, aici, pe acest diapozitiv, vedeți care sunt firmele, o parte din firmele din regiunea noastră. Face parte din ADN-ul, inovarea face parte din ADN-ul Universității din Derby. Este principala noastră misiune. Să vedem care sunt principalele noastre principii susținem creșterea economică în întreaga regiune și în companiile cu care cooperăm. Avem o relație constantă cu liderii regionali, fie că este vorba despre societatea civilă sau lumea de afaceri sau autorități, pentru a ne asigura că noi suntem cei care uh, ajutăm la stabilirea priorităților pentru regiune. Uh, cancelarul universităților noastre a fost în China săptămâna trecută și a vorbit cu um, uh, liderii de acolo uh, pentru a vedea care sunt posibilitățile pentru absolvenții noștri. Noi îmbunătățim gradul de rămânere al absolvenților în regiunea noastră, ne asigurăm că absolvenții noștri sunt extrem de bine pregătiți și ne asigurăm că ei vor rămâne în regiunea noastră, își vor întemeia familia acolo și vor adăuga, vor aduce plus valoare um, regiunii și dezvoltării de acolo. Consider că trebuie să ne asigurăm că absolvenții noștri au competențele necesare pentru a lucra în companii lider în lume, Bombardier, Bombardier Rolls-Royce și așa mai departe. Astfel putem să atragem talente noi, studenți noi. Dorim să încurajăm pe studenți să fie uh, buni antreprenori, pentru că asta le crește valoarea ca, uh, ca profesioniști. Deci dorim să le oferim competențe în acest sens uh, și uh, asta pentru ca ei să se alăture Uh, companiilor sau să își întemeieze propriile lor companii. De asemenea, dorim să ajutăm la generarea de bunăstare și de venit. Misiunea noastră este lăudabilă și sunt uh, convinsă că și ceilalți colegi de la celelalte universități sunt de acord cu noi. Cum reușim? La Derby tocmai trecem și noi prin niște schimbări, prin niște transformări, tocmai pentru a ne asigura că suntem uh, o destinație preferențială pentru companii și o sursă de angajați. Colaborăm cu companiile pentru a ne asigura că sunt bine formați angajații noi, uh, chiar organizăm formări pentru aceștia. Um, Avem și un uh, parteneriat pentru transferul de cunoștințe. Uh, aceasta este o inițiativă, de fapt, la, la nivel național. Trebuie ca lucrătorii companiilor uh, pe care îi formăm să poată rămâne în câmpul muncii. Um, ne-am dorit acest parteneriat pentru a ne asigura că forța de muncă pe care o creăm este una cât se poate de competentă. Ne concentrăm foarte mult pe prioritățile sectoriale și trebuie să vedem care sunt competențele necesare în domeniile transporturilor, um, energiilor curate și așa mai departe. Avem parteneri în întreaga regiune uh, pentru a inova, pentru a vedea uh, care sunt competențele personale, interpersonale pe care trebuie să le aibă absolvenții noștri pentru a ne asigura că uh, facem un serviciu cât mai mare comunității um, din regiunea noastră. Și noi suntem o universitate antreprenorială. Avem un uh, fond în care am uh, investit um, 17 milioane de lire și vom crea în curând peste 1000 de locuri de muncă cu ajutorul acestui uh, fond de capital. Practic, creăm un fel de conductă pentru investiția noastră și am reușit să atragem și fonduri structurale și fonduri de la guvernul britanic. Am atras de asemenea fonduri FEDER um, pentru universitatea noastră. Dorim să investim 10 milioane de lire pentru uh, domeniul transporturilor logistică și avem o schemă de intervenții, un regim de intervenții cu 800 de companii Uh, dar vom ajunge la 4.000 de companii uh, și uh, trebuie să ne asigurăm că um, avem proiecte foarte bine țintite. Unul dintre proiecte se numește Enabling Innovation, capacitarea inovării și Uh, un indicator important este numărul de studenți pe care îi vom găzdui în centrele de inovare. Am investit foarte mult în crearea unei infrastructuri care ajută startup-urile să primească finanțare, expertiză și că au timp să inoveze, dar uh, care sprijină și clusterele de companii inovatoare. Următorul diapozitiv arată felul în care generăm plus valoarea și procesul um, de inovare. Și aici puteți să vedeți o diagramă uh, a universității noastre, a misiunii universității noastre. Colaborăm cu Institutul Universitar pentru a analiza noile oportunități de afaceri și Acest institut universitar de inovare colaborează cu alte universități din zonă pentru a atrage competențele necesare pentru mediul de afaceri. Practic este vorba despre un transfer de cunoștințe, este un parteneriat foarte flexibil. Aveți un exemplu de astfel de transfer um, în care folosim um, tehnologia de vârf în Icon Polymer Group. Suntem, după cum spuneam, o universitate antreprenorială. Ne asigurăm că absolvenții noștri sunt și ei inovatori. Avem uh, relații cu o întreagă rețea de antreprenori care ne ajută să căutăm talente și să, uh, să le oferim mentorizare acestor tineri. De asemenea, um, uh, oferim sprijin pentru companiile cele mai bune, companiile noi cele mai bune, uh, le oferim sprijin să se stabilească la noi în zonă și să aibă succes acolo. Iată principalele metode prin care deblocăm potențialul uh, parteneriatelor cu mediul de afaceri Um, tot timpul căutăm uh, noi talente pentru a ne adapta la nevoile care pot surveni în viitor. Uh, ne asigurăm că avem profesori și cercetători foarte bine pregătiți în universitate și chiar am fost recunoscuți în acest sens. Dorim să aducem plus valoare în comunitățile noastre, avem uh, colaborări parteneriate în întreaga regiune pentru a stimula antreprenoriatul și inovarea și lucrăm în interiorul universității și cu institute de cercetare pentru a ne asigura că avem expertiză multidisciplinară pentru a face față provocărilor și problemelor care pot apărea în cazul transferurilor de cunoștințe. Este foarte important să ne dăm seama de uh, misiunea noastră și de valorile noastre și de impactul pe care îl putem avea asupra părților interesate, ne asigurăm că tinerii noștri absolvenți au competențele necesare uh, care să stimuleze inovarea și dezvoltarea și care să creeze bunăstare. Mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte bună. Uh, îmi pare rău că v-am presat să terminați mai repede, dar trebuie să respectăm timpul. Vă mulțumesc pentru prezentare și acum voi da cuvântul domnului rector al Universității din Salonic, domnul Mitcas, care va vorbi despre uh, antreprenoriat în situațiile economice dificile. Uh, Mrs. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt uh, încântat să fiu aici alături dumneavoastră, doamnelor și domnilor în fața Comisiei pentru Educație și Cultură. Și dacă citiți acest uh, slide ca pe un obiectiv, uh, ei bine, acesta e unul foarte important și pentru a vedea cum poate fi îndeplinit, poate că lucrurile nu mai sunt atât de evidente. Am petrecut 15 ani în Statele Unite, în calitate de absolvent al universității și uh, membru al unei facultăți, deci am uh, fost format să vorbesc cu reprezentanții industriei și ai lumii de afaceri și să interacționez în mod continuu cu uh, inginerii. Atunci când m-am întors, prin anul 2000, am uh, înțeles că în Europa și în special în Grecia lucrurile sunt puțin diferite. Europa nu are aceleași uh, direcții cu privire la utilizarea universităților, la fel ca uh, motoarele de creștere sau de dezvoltare, pentru că nu transferăm atât de rapid tehnologiile din universități către sectorul privat. Situația este mai severă, respectiv mai puțin productivă, mergând din nord spre sud sau dinspre vest către est. Cu scuzele de rigoare către țările care fac excepție de la această regulă. Așadar, antreprenoriatul în rândul absolvenților de universitate, când economia trece printr-o perioadă dificilă, Sigur, mă refer la Grecia, care este o țară care parcurge o perioadă dificilă de ceva ani. Dacă este să ne uităm la uh, slide-ul uh, acesta și la pagina de sus, între 2008 și 2013 PIB-ul a scăzut uh, simțitor. Uh, să observăm un minus 25% aici este asemănător cu uh, procentul care uh, a fost înregistrat în Europa după cel de-al doilea război mondial. După șapte ani de austeritate, vorbim de rate ale șomajului foarte mari, mai ales în rândul tinerilor, uh, de asemenea uh, scăderea investițiilor în companiile mici și mari. Um, investițiile străine au scăzut, la fel și cheltuielile publice și putem să vorbim și despre un exod al creierelor din, către, din Grecia către vest 200.000 uh, de um, greci lucrează în străinătate, uh, o creștere de 300% față de perioada dinaintea crizei și această cifră a crescut uh, până în prezent. Cu toate acestea, nu putem să uh, vorbim despre evoluții pozitive în ultima vreme. Acesta este un uh, raport și uh, vorbim despre priorități precum uh, de ocupații prioritare care nu mai sunt cele care erau dinainte de perioada de criză. În anumite țări se înregistrează excepții pentru că acolo există ex- acces sau profesioniști în domeniile acestea, însă uh, în Grecia problemele sunt numeroase. Uh, tineretul din Grecia se confruntă cu probleme, mulți dintre ei sunt dispuși să plece din țară, 55% spun că sunt dispuși să se uh, mute, să plece și mulți dintre ei chiar fac acest lucru. Reprezint Universitatea Aristotel din Salonic, este cea mai mare universitate din țară și dacă știți unde este Salonicul, uh, poate că puteți fi de acord cu mine că este foarte aproape de multe orașe importante din Balcani, din diferite țări, care cu toate se luptă să crească, să se dezvolte. Vorbim despre 78.000 de studenți, de asemenea este o instituție de cercetare foarte importantă în uh, Grecia, cu un număr semnificativ de profesori și de asemenea o activitate susținută de cercetare. Peste 3.000 de tineri uh, lucrează în uh, proiecte de cercetare uh, în afara angajaților permanenți. Calitatea absolvenților care părăsesc această universitate este una excelentă. Vă voi da câteva exemple. De exemplu, premiile internaționale ale studenților din domeniul ingineriei uh, oferite de Microsoft sau alte companii uh, de profil. Deci studenții sunt foarte buni și realizează și activități extracurriculare care ar putea duce la uh, antreprenoriat, dar nu înregistrează succes. Același lucru este valabil în toată partea de nord a Greciei. De asemenea, în Salonic, uh, Există centre importante de cercetare și tehnologie. Um, unul dintre acestea se găsește printre cele mai bune 20 de instituții de profil în Europa. Um, vorbim aici despre instituții de cercetare importante. Cu toate acestea, nu putem genera suficiente locuri de muncă pentru ca uh, oamenii să fie ocupați. Vorbim aici despre o combinație între um, universități, guvern și piața muncii, pe care ar trebui să se pună accentul. S-a ajuns la dezvoltarea unei noi mentalități în uh, oraș. Vorbim despre un oraș cu un milion de locuitori, un port major uh, în Grecia. Avem uh, nouă centre de cercetare 150.000 de studenți care uh, au absolvit și 20.000 de uh, absolvenți de școli uh, postuniversitare, de asemenea patru incubatoare de afaceri. Colaborăm cu uh, asociații uh, și uh, instituții din uh, domeniu, Aristotle University din Salonic uh, sau Institutul Educațional uh, Tehnologic uh, Alexander, uh, Uh, de asemenea, avem o colaborare cu un incubator de afaceri, OK Test, uh, este uh, gestionat de un mic grup de studenți. Acolo um, grupurile de tineri sau studenți își pot testa ideile, pot interacționa cu oameni specialitate și um, este concentrat pe dezvoltarea de software. De asemenea, Technopolis este asociația companiilor IT din nordul Grecia. Au uh, un cluster al lor, au inițiat de-a lungul timpului uh, o serie de inițiative pentru a permite absolvenților uh, accesul la piața muncii. Există așadar activități pe care le desfășurăm care duc la progres, la dezvoltarea de evenimente importante. Există spații și oportunități de afaceri și, de asemenea, finanțare. Există câteva avantaje, câteva situații pozitive companii de software care fac cercetare și engineering la Salonic și care uh, se ocupă și de vânzări și marketing în Statele Unite uh, pentru uh, întreaga lume. Însă, în continuare, există o fisură între oportunitățile oferite în oraș și nevoile oamenilor, um, nevoia de a duce ideile de la nivelul de cercetare către piață această nevoie nu este încă acoperită. Universitatea are propriile, propriul serviciu de uh, cariere pentru studenți, de dezvoltarea carierelor studenților. Vorbim aici despre uh, cariere și antreprenoriat. Uh, este vorba despre, uh, și despre un birou de transfer de tehnologii care oferă consultanță pentru startup-uri. Pentru prima dată am uh, organizat un târg pe cercetare la Salonic, la care au participat toate universitățile și instituturile tehnologice din țară. Am dorit să arătăm că există rezultate uh, cu eventuală finalitate în uh, zona industrială. Rectorii și profesorii au înțeles că universitățile nu pot rămâne niște insule uh, izolate, ci că ei sunt catalizatori pentru mai multă creștere. Și în acest sens uh, ne-am asumat rolul și am discutat cu reprezentanții ai altor țări, um, consulatul Germaniei uh, la Boston, uh, consulatul Greciei la Boston și um, Biroul Massachusetts pentru uh, Comerț și Investiții Internaționale este un astfel de eveniment prin care am încercat să promovăm uh, Salonicul și Grecia ca fiind un loc foarte bun pentru dezvoltare. Dorim să uh, culegem fructele uh, proiectelor pe care le-am inițiat, beneficiem de ajutor uh, din toate părțile lumii. Oferim burse, de asemenea accesul către locuri de muncă și punem accentul pe sinergii și parteneriate. Aș dori să închei cu o propunere, dacă îmi permiteți. Și poate că merită să o luați în considerare. Este un lucru cert că profesorii universitari și cercetătorii din întreaga lume sunt interesați și evaluați în funcție de publicații și uh, cercetare. lor nu le pasă atât de mult ce se întâmplă cu rezultatele cercetării odată ce acestea sunt publicate. poate că am putea să identificăm un index uh, al, antreprenoriatului, al antreprenoriatului de tranziție care să măsoare activitatea antreprenorială și productivitatea. Studenții care uh, sunt implicați și care sunt activi și pe piață ar putea să uh, se ocupe de această măsură nu sugerez că ar trebui să nu îi mai evaluăm pe profesori în funcție de uh, indexul H, ci am putea să le oferim un premiu pentru un index uh, mare la nivel uh, antreprenorial. Deci să le oferim și această opțiune. În Grecia, problema cea mai mare este criza politică prin care trece țara, de asemenea criza economică și financiară. Dacă țara nu revine pe calea normală, nu vom reuși să atragem suficiente investiții. Dar facem toate eforturile în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Președinte, mulțumesc! Ă, a fost o prezentare foarte interesantă. Mulțumim foarte mult ă, pentru această propunere pe care uh, ne-ați oferit-o și pentru descrierea activității dumneavoastră. Și înainte de a-i da cuvântul uh, colegului nostru, aș dori să îi, îl invit pe reprezentantul comisiei, pe Dennis Crowley, președintele uh, unității Innovation și Education să reacționeze la prezentările care au fost uh, făcute. Și apoi voi da cuvântul deputaților. And... Mulțumesc, domnule Costa. Îmi cer scuze, în primul rând, că nu voi proceda în mod uh, obișnuit, ar trebui să aștept uh, să ia cuvântul toți uh, oratorii înainte să comentez din perspectiva comisiei, dar din păcate, va tre- din păcate va trebui să plec mai devreme. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit, domnule Costa, pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră pentru organizarea acestui eveniment. Noi împărtășim aceeași părere cu dumneavoastră. Acesta este un subiect important. Rolul universităților în dezvoltarea antreprenoriatului și inovației joacă un rol important, iar relația între universități și lumea din jur, lumea afacerilor, dar și a structurilor originale și locale, uh, este una esențială. Și acestea sunt întrebări foarte importante. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor lucruri care sunt în desfășurare și asupra unor lucruri pe care le facilităm prin intermediul comisiei. Și dacă coincid cu lucrurile pe care le-am auzit de la oratorii noștri și pe care le vom auzi probabil și uh, de la următorii, este foarte bine. În 2008, Comisia a facilitat o, un forum o, pentru universități. Este un fel de platformă de discuții unde aducem cele două lumi la oaltă. Iar Comisia, în această zonă, acționează ca un facilitator și îi aduce pe cei din lumea universităților, din lumea academică, precum și pe reprezentanții lumii de afaceri pentru a comunica. Foarte important este că s-a transformat într-o uh, modalitate de a comunica, de a călători și de a uh, purta discuții. Anul acesta au fost organizate patru forumuri, unul la Viena, unul la Finlanda, unul la Donostia, San Sebastian, în țara Bacilor, Spania. Și acestea au fost uh, ocazii când oamenii din regiunile respective, din zona business, precum și de la universități, precum și reprezentanții autorităților locale, s-au întâlnit pentru a discuta care sunt posibilitățile de a acționa împreună și ce se poate face suplimentar. Așadar, uh, toate acestea au fost ocazii foarte bune, iar forumul a fost productiv pe parcursul timpului. După cum spuneam, uh, l-am numit un fel de uh, platformă de discuții, un talking shop și a folosit la inițierea unor proiecte concrete care se regăsesc în Erasmus+. Ne place o altă idee și anume aceea de a crea un instrument online care este de fapt un uh, instrument de evaluare electronic care evaluează gradul la care fiecare universitate este deschisă către antreprenoriat și promovează antreprenoriatul. Acest index H a fost introdus acum câțiva ani și a fost preluat de peste 800 de universități până în prezent, majoritatea din Europa, dar nu numai. Și, foarte important, um, s-a ajuns la dezvoltarea unei comunități de oameni care vorbesc între ei cu privire la nevoile uh, identificate, astfel încât antreprenoriatul să fie susținut și mai mult. Comisia facilitează întâlniri între membrii acestei comunități și dacă sunteți de acord, vă voi trimite linkurile uh, pentru a vedea despre ce este vorba, pentru că se poate observa ușor cum stau lucrurile și puteți înțelege mai bine de la o investiție minoră de 600.000 de euro, am uh, reușit să dăm naștere unei uh, platforme foarte importante. În ceea ce privește alte evoluții specifice, care se regăsesc de asemenea acum în cadrul Erasmus+, uh, printre acestea mai există și o acțiune specifică care se referă la formarea de consorții între universități și lumea afacerilor, însă la nivel transfrontalier. Și în felul acesta se creează noi conținuturi, noi uh, cursuri, într-o formă inedită. Apar elemente noi cu privire la prezență. Deci, nu mai vorbim numai despre uh, un învățatul în universități sau learning by doing, ci de un amestec al celor două variante. Am inițiat 40 de astfel de activități, sunt o inițiativă relativ nouă și nu este ușor de spus care vor fi rezultatele. Revizuirea intermediară a programului Erasmus ne va arăta mai clar care sunt rezultatele, însă, cu siguranță, entuziasmul participanților a fost mare. Și acesta este un rezultat concret. Aducerea la oaltă a academicienilor și a lumii afacerilor este un aspect esențial. De multe ori, când um, lumea se gândește la această cooperare între cele două părți, uh, se gândește la cercetare, la crearea de um, activități în campusurile universitare. E bine, aici este vorba despre uh, crearea de conținut educațional care să vină în întâmpinarea nevoilor studenților. Acesta a fost obiectivul nostru și iată că se și întâmplă la modul concret. Voi menționa de asemenea un alt punct și îmi pare rău că vorbesc acum și nu după ce vor fi intervenit uh, și deputații, respectiv profesorul Șefcic, pentru că dânsul dorește să vorbească despre inovare regională și despre uh, educație în zonele rurale. Și atunci când aducem la alt uh, lumea afacerilor și uh, lumea academicienilor, se discută foarte rapid despre, și despre dezvoltarea um, strategiilor în zonele regionale, în, în regiuni, zonele rurale. La Donostia, la San Sebastian, s-a discutat despre astfel de strategii. Noi, din partea direcției noastre, am început să creăm legături cu colegii noștri de la Digi Regio, tocmai pentru a îndeplini acest obiectiv, pentru a vedea cum putem uh, combina strategiile noastre și pe cele de la Regio, astfel încât să obținem plus valoare. Însă, această inițiativă este abia la început. Vom vedea ulterior care vor fi rezultatele. Dar colegi din partea Digi Regio mi-au spus că vom găsi regiuni care încearcă să identifice strategii de dezvoltare inteligente fără să discute cu universitățile. Deci, că nu vom constata uh, cooperarea despre care vorbeam. Acesta este un aspect asupra căruia dorim să ne mai aplecăm în următoarea perioadă de timp. Comisarul Navracic este uh, foarte angajat pe această direcție, ne-a rugat pe noi, pe cei de la direcția noastră, să propunem idei pentru a vedea ce putem face în următorul an cu privire la ceea ce uh, mai trebuie să facem astfel încât să integrăm mai puternic universitățile în aceste strategii de specializări inteligente. Poate că data viitoare ați putea discuta cu comisarul atunci când va veni uh, la comisie. Cam atât din partea mea. Sper că contribuția mea este utilă pentru discuția pe care o aveți avea în continuare. Grație, doctor Crowley. Mulțumesc. Într-adevăr, această contribuție mi se pare extrem de utilă și în această optică uh, v-am și dat cuvântul. Ceea ce așteptăm însă din partea Comisiei este o comunicare, o comunicare care va fi prezentată peste câteva luni în legătură cu modernizarea învățământului superior. Cred că acest tip de audiere vă va permite tocmai să înțelegeți mai bine ceea ce fac universitățile și universitarii în acest domeniu și cum anume uh, pot să-și aducă o contribuție importantă legată de această propunere. De altfel, Uh, vom defini cu siguranță și alte strategii. Vom vorbi despre ele și astăzi, împreună cu coordonatorii. Strategii care ne vor permite să uh, facem și mai strânse legăturile cu Comisia, care este preocupată de problema coeziunii. Experiența mea personală în regiunea mea uh, este că astfel de strategii Uh, sunt cele despre care putem vorbi cu rețelele universitare. Însă nu este întotdeauna cazul și acest lucru mi se pare extrem de important, motiv pentru care trebuie să ținem cont de el și în implementarea diverselor programe. Mulțumesc încă o dată Comisiei și acum voi da cuvântul colegului nostru care dorește să intervină, colegilor noștri Libaci, Gramaticachis și uh, toți ceilalți. Mulțumesc! Very much, Chairman. Thank you both. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru prezentări. Oh, nu am auzit bine. Am crezut că eu sunt la rând. Îmi cer scuze. Dziękuję. Thank you very much. Bardzo dziękuję za te ogromnie interesujące. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Doresc să mă refer la cuvintele domnului rector. A spus că universitățile trebuie să fie un catalizator pentru creștere și dezvoltare, însă un catalizator nu face decât să accelereze reacția, însă nu înlocuiește componentele care o generează. Tocmai de aceea, universitățile trebuie să fie independente. Este mai ușor să fii lider în domeniul inovării ca universitate dacă a, ai parte de un mediu economic uh, puternic și alocări țintite de capital. Dacă banii sunt dispersați între mai multe entități mici, atunci potențialul de inovare scade și apar probleme. Așadar, prima concluzie. Universitățile trebuie să participe la activități în cooperare cu alte părți interesate. Pe baza planului Juncker, uh, avem programul de cercetare uh, Orizont 2020 și se dorește punerea în aplicare a unor soluții fiscale, a unor facilități fiscale. După cum știm, Orizont 2020 va fi revizuit și le va permite astfel universităților să participe la activități de cercetare comune. Eu am participat la programul Marie Curie Slodovska și acesta a îmbunătățit calitatea tezelor de doctorat în universități. Puteți să-mi confirmați acest lucru? în ce măsură profită universitatea dumneavoastră de aceste granturi. Domnul Lewer. Mulțumesc și mulțumesc experților pentru prezentări. Mă bucur foarte mult că este prezentă și universitatea mea, la care sunt și guvernator. Vă las să ghiciți care este. Uh, Ați vorbit despre o rețea colaborativă de universități la Derby, însă universitățile și concurează între ei ca să atragă studenți și ca să uh, îi trimită să lucreze în locuri importante. Deci cum găsiți un echilibru între această rivalitate și, co- și cooperare? Pentru domnul rector, aș dori să aflu dacă programa a fost modificată sau adaptată recent sau dacă acest proces de reformare a fost oprit de la începutul crizei. Uh, Uh, s-au schimbat oare opțiunile studenților eleni în urma crizei? Sunt interesați acum de alte materii, de alte specializări. Care sunt principalele obstacole, după părerea dumneavoastră, în uh, posibila colaborare cu mediul de afaceri? Sunt culturale sau de ordin administrativ? De asemenea, doresc să mă adresez comisiei. Aceasta a spus că antreprenoriatul înseamnă mai mult decât startup-uri. Și doresc să aflu care este viziunea dumneavoastră cu privire la această relație între startup-uri și antreprenoriat. Uh, și dacă antreprenoriatul acoperă toată gama de specializări, nu doar cele științifice sau tehnologice, să zicem și dacă există subiecte mai puțin uh, convenționale, de la care nu ne-am aștepta la inițiative antreprenoriale, istorie, cultură și așa mai departe. Helga Trupel, apoi Helga... Și uh, aceeași preocupare, Helga apoi domnul Gramatakis. Doamna Trupel, mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am o întrebare pentru doamna profesor Bruce. Ați vorbit despre abordarea dumneavoastră și despre obiectivele dumneavoastră vreau să vă întreb dacă ați, dacă ați avut uh, probleme, obstacole și care, au fost, uh, care a fost impactul acestora asupra conceptului pe care l-ați elaborat. Gheorghios, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Reuniunea de astăzi este foarte importantă și îmi dau seama de acest lucru, lucru de, uh, pentru că avem experți uh, de nivel înalt. Acum 20 de ani, studenții din Grecia și din toată Europa aveau practic viața înainte, le era ușor să-și găsească un loc de muncă, însă în zilele noastre cifrele uh, sunt alarmante. Șomajul este 42% în Grecia aproape la fel de mare e și în Spania, 37% în Italia. 20,3 este rata șomajului în zona euro, inclusiv în țările foarte bogate. E incredibil. Cu toate acestea, Europa reacționează foarte încet, în măsura în care se poate reacționa la această problemă. Eu nu voi vorbi foarte mult, pentru că știu că nu avem mult timp la dispoziție, așa că am o singură observație. În primul rând, pentru doamna profesor Bruce, m-a impresionat prezentarea dumneavoastră. Mi-am petrecut 10 ani din viață în Regatul Unit. Ați prezentat uh, situația ca fiind una ideală, o cooperare între șapte universități. Pe ce baze se întâmplă acest lucru. Pentru mine este foarte greu să-mi închipui două sau trei universități lucrând împreună. Și ce mă sperie este că din ce ați spus dumneavoastră, nu aveți o abordare academică. Abordarea academică fiind rațiunea de a fi a universităților. Practic, vă adaptați uh, programa la uh, nevoile companiilor precum Rolls-Royce. Nu vreau să subminez eforturile dumneavoastră, dar aș dori să aflu mai multe. Mi se pare într-adevăr că sunteți lideri în domeniu, sunteți avangardiști, mai ales uh, prin rezultatele dumneavoastră. Uh, domnul rector din Salonic ar trebui să fie foarte mândru de ce s-a realizat până acum, pentru că țara noastră este în criză. Uh, Însă, Universitatea din Salonic, după cum știți, are rezultate foarte bune. Și eu am fost rector al Universității din Creta șase ani, dar în vremuri mai fericite. Așa că, întrebarea mea este, cum gestionează universitățile relația cu politicienii, pentru că pe vremea mea nu era tare bine. Și sper că astăzi s-au îmbunătățit lucrurile. Pentru că politicienii încearcă uneori să submineze autonomia universităților, să intervină în aceasta. Și doresc să-l întreb acest lucru pe prietenul meu, domnul rector, Uh, și pe oricine poate să-mi răspundă, pe oricine are curajul să-mi răspundă. Ce așteptări au universitățile europene de la această Europa care vorbește constant despre schimbare, dar nu se schimbă? Mulțumesc! Este o întrebare un po' complexă de fare Doamna președintă, da, este o întrebare complexă care probabil că va primi cu greu un răspuns peste câteva minute. Suntem gata așa încât acum uh, vă rog să răspundeți, doamnă, domnule. Okay. Yeah, I've down each one. So for yours, Horizon 2020. Da, Orizon 2020 este un program uh, esențial, uh, finanțează proiecte mari și ne permite să lucrăm împreună foarte bine și să căutăm, căutăm capacitățile necesare pentru anumite proiecte. Într-adevăr, programul Marie Curie uh, a îmbunătățit, din câte am văzut, uh, calitatea programelor doctorale și a ajutat mai multe persoane să intre uh, la doctorat. Deci cred că este un program foarte bun. Startup-uri. Am fost întrebată dacă antreprenoriatul înseamnă mai mult de atât. După părerea mea, startup-urile sunt un rezultat al culturii antreprenoriale care are rădăcini adânci în mediul universitar și, uh, după cum am spus, face parte din uh, structura genetică a universității noastre uh, să, să stimulăm antreprenoriatul. Uh, de asemenea, uh, acționăm și în alte domenii, nu doar în cel tehnic, să zicem în domeniul sănătății și așa mai departe. Le oferim uh, absolvenților posibilitatea de a își deschide propriile lor, afaceri în mai multe domenii. Midlands Enterprise este un proiect destul de nou. Um, se află încă la nivel înalt, la nivel de conducere Uh, în parteneriatul nostru cu celelalte universități. Discutăm acum uh, să vedem care sunt nevoile noastre comune și, da, încercăm să gestionăm și acea parte de rivalitate. Dacă suntem de acord să avem o misiune comună, uh, poate reușim să extindem colaborarea. Încercăm să găsim un mod de operare și să găsim um, surse de, uh, de finanțare și să găsim resurse comune la uh, împreună, pentru că e mai eficient așa decât să acționăm uh, individual la nivel de universitate. De asemenea, putem să recunoaștem, să poate să există o recunoaștere reciprocă a eforturilor fiecare, fiecarei universități, creând astfel o echipă universitară puternică, să zicem. Doamna Truipel, nu mi s-a răspuns la întrebare. Ați avut probleme ca cele la care m-am referit? Păi este un parteneriat destul de nou. Deci suntem practic în luna de miere. Parteneriatul include și lideri din societatea civilă și autoritățile locale, și încercăm să analizăm care sunt prioritățile. Deci nu este doar un parteneriat academic, încercăm să implicăm și companiile din regiune. Uh, una din temele de discuție este lanțurile de aprovizionare și discuțiile sunt uh, uh, conduse de Rolls-Royce. Deci încercăm să analizăm nevoile regionale și să ținem cont și de nevoile specifice ale universităților. Datorită naturii acestui parteneriat putem astfel să avem o perspectivă mai largă. Programa uh, este una pe care noi dorim să o îmbunătățim și dorim să îmbunătățim aportul nostru la comunitatea academică. Deci dorim să îmbunătățim conținutul uh, cursurilor și competența profesorilor și așa mai departe. Domnul Mitcas, care este beneficiul de pe urma cercetării în cadrul universităților? În Grecia, universitățile sunt publice și nu se percepe taxă. Finanțarea o avem de la stat și din proiectele de cercetare. O să vă ofer câteva cifre. În 2009, Universitatea Aristotel a primit 45 de miliarde pentru cheltuieli de funcționare din partea guvernului și a generat 35 de milioane de euro în domeniul cercetării. În 2015, 2016, Universitatea a primit 12 milioane de la guvern pentru un număr mai mare de studenți și am generat 50 de milioane în fonduri de cercetare. Deci, proiectele de cercetare sunt o adevărată vestă de salvare pentru uh, universitățile care nu primesc sprijin public. Felul în care sunt structurate proiectele de cercetare în Europa cere o sinergie cu institutele de cercetare, cu companiile uh, și aceste parteneriate sunt esențiale pentru mentalitatea antreprenorială. Totuși, nu avem foarte mare succes întotdeauna, pentru că adesea, atunci când se termină un proiect, uităm de rezultatele sale și nu le folosim mai departe. Deci am putea să ne descurcăm mai bine în acest sens. Um, care au fost rezultatele crizei asupra universităților din Grecia? Um, destul de reduse. Um, din păcate pierdem foarte mult uh, personal pentru că sunt înghețate posturile, uh, mai ales în domeniul științific, deci nu este foarte ușor să schimbăm programa pentru că la efectul asupra programei v-ați uh, referit. Deci e foarte greu să schimbăm programa atunci când nu, nu avem oameni noi. Studenții își aleg acum materii care să le aducă, să zicem, un post administrativ uh, în sectorul public. Îmi cer scuze. Uh, acum uh, studenții preferă materii care să le aducă, specializări care să aducă un post în sectorul privat, mai degrabă decât în cel public, cum era înainte. um, care sunt obstacolele? În primul rând cel politic și apoi cel birocratic și cel de mentalitate. În Grecia, ani de zile, uh, s-a spus că industria și universitățile sunt două lumi diferite, nu au nevoie și nu trebuie să discute între ele. Cu siguranță această mentalitate s-a schimbat uh, mult mai repede în alte țări europene pe direcția nord-sud, vest-est, cu siguranță nu suntem uh, în aceeași poziție în care se află americanii sau israelienii și cu siguranță putem să învățăm multe de la ei, mai ales noi în Grecia. Domnule Gramaticaki, sunt de acord cu dumneavoastră. Guvernul sufocă mediul universitar pentru că încearcă să controleze absolut tot. E foarte greu. Și faptul că legislația se schimbă aproape lunar în ultimii doi ani nu ajută deloc. Deci e foarte greu să faci progrese atunci când stai pe nisipuri mișcătoare. Ce așteaptă universitățile de la Europa? Întotdeauna am crezut că universitățile trebuie să-i spună Europei încotro să se îndrepte. Noi avem uh, oamenii necesari, expertiza necesară ca să ne permită acest lucru. Eu sunt informatician și îmi dau seama deja că în viitor universitățile care nu produc cunoștințe noi vor dispărea. Pentru că studenții pot învăța orice, oricât, oricând, în multe feluri, deci nu vor mai avea nevoie de universități pentru majoritatea cunoștințelor. Însă, universitățile care produc cunoștințe noi vor rămâne cele mai mari instituții de învățământ în viitor. Aș spune, deci, că este nevoie în continuare de universități și că universitățile au nevoie de sprijinul Europei, după cum s-a și menționat în sală, și pentru aceasta trebuie să se schimbe. Deci la condividiamo, penso tutti foarte frumoasă concluzie, spune doamna președinte, o concluzie cu care suntem toți de acord. Și este de asemenea o responsabilitate, o responsabilitate atât pentru universități cât și pentru guverne de a pune în aplicare acele condiții care să garanteze o libertate maximă și o responsabilitate maximă, dat fiind faptul că um, noile generații vin în contextul unei creșteri durabile Uh, au anumită inteligență legată de dimensiunea socială a economiei. Mulțumesc încă o dată, spune doamna președintă. de și... Iar acum o să le solicităm uh, celorlalți trei profesori să vină la prezidiu. Mm, Doamne Brus, uh, sper că În Brexit se va ține totuși cont de importanța colaborării cu universitățile. Această colaborare mi se pare în interesul tinerilor și cred că fiecare dintre noi va trebui să-și asume responsabilitățile în luarea deciziilor, astfel încât uh, tinerii, studenții din uh, țara noastră să nu rămână izolați. Mulțumesc! Acum uh, o să le cer celorlalți trei invitați să ia loc. Pregăt. Professor Longhi, Professor Sheksik, and this, this one. Allora, adesso noi abbiamo la... Domnule profesor Longhi, eh, domnilor invitați, avem, eh, iată, dragi colegi, un nou panel, de asemenea foarte interesant. Este vorba despre profesorul Longhi, care este rector al Universității Politehnice din Ancona și cred că el va putea să ne vorbească despre sentimentul colegilor noștri, uh, aducând uh, o dovadă a solidarității noastre față de cei care au fost atât de încercați de cutremurele din ultima vreme în Italia toate regiunile, nu numai regiunea Ancona, au fost afectate. Domnule Longhi, o să vă dau cuvântul. Noastră veți vorbi despre elementele cheie legate de uh, inovație și antreprenoriat. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc tuturor, vă mulțumesc că m-ați invitat uh, aici. Universitatea pe care o reprezint este o universitate dintr-o regiune italiană tradițional manufacturieră din Italia. Este o regiune mică, dar o regiune care poate să producă niște cantități considerabile de mărfuri. Dincolo de specificitatea acestei uh, regiuni, suntem cam 1.800.000 de locuitori în această regiune și aproape 152 uh, de întreprinderi. Este vorba deci despre un soi de uh, țesătură antreprenorială foarte uh, uh, diseminată. Pentru fiecare o mie de locuitori ar fi cam uh, 100 de întreprinderi. Veți constata că avem uh, anumite capacități în construirea întreprinderilor, capacități care s-au înrădăcinat de ani de zile în regiunea noastră la un mod foarte simplist, într-un mod foarte simplist, aș putea să vă spun că universitatea noastră, universitățile noastre încearcă să încurajeze spiritul antreprenorial în cadrul tinerilor, pentru că obiectivul nostru este de a alia antreprenariat și cunoștințe. Un alt obiectiv este de a favoriza crearea de întreprinderi, întreprinderi care să fie axate uh, nu neapărat pe aspectul uh, producție, ci pe cel legat de cunoaștere. Uh, toți uh, cei care au intervenit înaintea mea au spus deja că universitatea poate să consolideze și să pună în valoare acest patrimoniu de cunoștințe. Și acesta este, de fapt, rolul pe care îl are și astăzi universitatea în ceea ce privește pe Europa. Ea are nevoie de antreprenariat, trebuie să pună accentul pe acest antreprenariat, pe crearea de întreprinderi. Ea trebuie să permită tinerilor să dezvolte capacitatea antreprenorială, să-și dezvolte această capacitate. Obiectivul este, deci, crearea unor noi oportunități, pentru că trăim într-o societate care evoluează în mod continuu, care se schimbă în mod continuu și trebuie să implementăm toate condițiile care le vor permite tinerilor să-și creeze propriile întreprinderi, propriile locuri de muncă acesta este modelul de universitate pe care vrem să-l creăm noi. Suntem înrădăcinați în regiune, în teritoriu, dar considerăm că universitatea noastră trebuie să fie inspirată de diversele condiții care ne sunt puse la dispoziție în regiunea în care intervenim. Și vrem să obținem rezultate practice în ceea ce privește cunoștințele. Există câteva elemente care sunt sinonime cu valoare adăugată, sinonime care înseamnă înseamnă cunoaștere, cercetare, ă, sinonime care se acumulează în mediul universitar, ă, așa cum a spus și dumneavoastră în ultima parte a acestei audieri. Să încercăm să punem în valoare acest patrimoniu. Există nenumărate căi, s-au indicat câteva modele, cum ar fi centrele de cercetare, colaborarea, combinarea, capacitatea de a ajuta tinerii să se orienteze spre niște uh, parcursuri foarte bine determinate, dar toate acestea trec prin punerea în valoare a cercetării și lucrul acesta poate fi făcut foarte ușor. Prima etapă ar fi foarte importantă, dar nu este suficientă, pentru că uh, Uh, avem nevoie și de o serie de interconexiuni, de inițiative, de relații care se impun pentru ca această idee să poată să evolueze, să progreseze. Ea are nevoie și de finanțări și în prima prezentare s-a evocat o sumă considerabilă de capital risc. Este esențială finanțarea, mai ales dacă vrem să punem uh, în uh, aplicare anumite cunoștințe. Cunoștințe care ne vin din cercetare, din rodul acestea, din colaborarea dintre studenți și întreprindere. Uh, colaborare care nu face decât să uh, lege și mai mult um, acești doi actori. Care este strategia pe care am pus-o noi în aplicare pentru a concretiza acest tip de inițiative? E o strategie pe care o regăsim în titlul prezentării mele. Noi punem accentul pe schimbul de experiențe și pe diseminarea acestora. Încercăm să punem în valoare prin intermediul inovării radicale, pentru că vorbim despre inovare, știți că există inovări care apar zi de zi, încercăm uh, în fiecare zi să facem și mai bine ceea ce am făcut în ziua precedentă, dar această inovație cotidiană nu este suficientă. Cred că trebuie să ne gândim la o inovație care va completa celelalte elemente și care va permite să tezaurizăm toate elementele deja dobândite și apoi să le diseminăm în diferitele sectoare. Aceasta este, de fapt, ideea pe care am încercat să o implementăm. În laborator, uh, pe bancurile de lucru, uh, există tot felul de astfel de idei care permit confruntarea tocmai între idei uh, o confruntare care le va consolida și pe unele și pe celelalte. Iată de ce vrem să punem, să implementăm laboratoare. Ideea de laborator este foarte simplă. Um, până la urmă este vorba de a face uh, cunoștință cu idei diferite, de a afla despre idei diferite, de a aduce împreună pe studenți de la uh, diferite niveluri sau discipline, studenți din anul întâi, studenți din ultimul an, uh, doctoranți și așa mai departe, cu obiectivul de a crea niște interconexiuni cu industria și datorită politicilor de specializare care au fost implementate la nivel european, Smart Specialization, știți că fiecare regiune și-a creat propria specializare, e valabil și pentru noi, specializarea noastră este cea legată de întreprinderi. Prin aceste laboratoare, noi încercăm să respectăm niște proceduri practic clasice în ceea ce privește învățarea și predarea spiritului uh, antreprenorial. Uh, avem uh, munca în echipă, rezolvarea problemelor, capacitatea de comunicare, pentru că eu cred că talentul în materie de comunicare este esențial la nivelul întreprinderii. Se vorbește puțin despre acest lucru, dar simpla comunicare, difuzarea ideilor este esențială în viața unei întreprinderi. Și apoi, în paralel, pe lângă laboratoarele clasice, deci sau publicul clasic, um, um, pentru care predăm cursurile noastre, am creat și incubatoarele. Incubatoare care sunt deschise zi și noapte, pentru că ele reprezintă un spațiu de creație în care tinerii se pot întâlni, uh, în care pot face cunoștință, uh, pot uh, disemina anumite idei. Am încercat să lansăm acest proiect în colaborare cu mai multe universități din uh, regiunea noastră, mai ales în Universitatea din Urbino. Uh, și din gelată. Acestea sunt universități care um, nu au același obiect de activitate ca universitatea noastră care este mai degrabă tehnică. Prin urmare, încercăm să combinăm diferitele competențe pentru ca să reușim să ne atingem obiectivele. Eu sunt inginer, sunt specialist în robotică. Iar atunci când uh, Uh, se vorbește despre ingineri, lumea în general așteaptă niște inovații majore din partea lor. Dar vă vorbesc despre aceste laboratoare incubatoare în care studenți de la medicină și de la agricultură, din agricultură, uh, de la agronomie sunt de fapt uh, cei care aduc ideile cele mai inovatoare. Inginerii, economiștii uh, vin cu niște competențe în domeniul concretizării și a forței proiectului, dar ideile efective, ideile majore vin de la studenții de la celelalte sectoare și nu de la sectoarele pe care în general le considerăm sectoare de tip smart actualmente. Cu aceste laboratoare, noi am încercat să atenuăm diferența dintre diversele cursuri. Am adus împreună ingineri cu medici, cu filozofi. Am ținut cont de totalitatea acestor elemente iar rezultatele, considerăm noi, sunt foarte interesante, pentru că am încercat să punem accentul pe diversitate și pe diseminarea ideilor. Acestea sunt bazele diversității. Prin diversitate putem ajunge la niște situații care sunt imprevizibile și tocmai aceste situații imprevizibile conduc la inovații majore și la idei noi care n-au fost până în momentul respectiv gândite, iar acesta este un element care ne permite să consolidăm spiritul antreprenorial din regiunea noastră. Un spirit antreprenorial pentru cetățeni, un spirit antreprenorial care implică și noi competențe și noi cunoștințe, iar universitățile vor juca un rol esențial în această direcție. Laboratorul nostru este un model, este un model european un model de întâlnire care pune accentul pe diversitate. Dorim să creăm oportunități pentru celelalte universități pe baza diversității. Considerăm că această confrunta, confruntare între culturi, între experiențe, poate în Europa să garanteze tocmai concurența și competitivitatea care îi vor permite Europei să continue să-și disemineze cultura, bogăția, mesajul. Acestea sunt principiile care îmi se par fundamentale și pe care eu personal le apăr, dar toți colegii mei fac la fel ca și mine, iar studenții sunt pe aceeași frecvență, pentru că Europa, repet, este o Europa a diferențelor. Noi trebuie să punem în valoare aceste diferențe. Dacă nu ne gândim la diversitate, nu putem să punem accentul pe oportunități. E vorba despre un avantaj comparativ pe care noi îl avem. Am lansat o idee legată de turism în macroregiunea Adriatica și Marea Ioniană. Am uh, luat în considerare diferențele între sectoarele din aceste regiuni, pentru că există uh, și alte țări, cum ar fi Albania, Serbia, există uh, țări care sunt membre ale Uniunii Europene, altele nu, dar pe baza acestei diferențe noi am încercat să creăm întreprinderi care să fie active în special în domeniul turismului cultural este a doua ediție acum a proiectului nostru. Am avut 25 de participanți, 11 intervenienți europeni și 18 planuri uh, de business care au fost dezvoltate. Subiectele sunt evident discutate și au uh, o latură culturală. Am încercat să punem în aplicare uh, planuri de tip business, uh, căutăm niște uh, antrenori, niște, mence, niște mecena, niște sfătuitori care să ne ajute să validăm ideile, să vedem dacă ideile pot fi concretizate. Rămânem critici totuși. Se pare că am terminat, mi-am depășit timpul alocat. Prin urmare, concluzia, de fapt, în concluzie, aș vrea să vă, cităm un alt, să vă citesc un alt exemplu despre ceea ce facem. Uh, insistă, spunându-vă că încercăm să punem în aplicare un, o rețea virtuală în această macroregiune. Avem uh, un uh, proiect, Uni Adrion, în care participă universități europene și universități din țările candidate. În acest context, noi încercăm să exploatăm instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Europeană, cum ar fi programul Erasmus+. Și am încercat să favorizăm mobilitatea, uh, dascălilor, a studenților, a personalului universitar, pentru că, insist, pe baza diversității și a exploatării acestei diversități, noi putem să creăm noi oportunități. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Cred că această intervenție a fost foarte interesantă. Ați evocat macro-regiunea, Adriatica, Marea Ioniană și derivele uh, respective, participarea țărilor balcanice, participarea țărilor din Balcanii Occidentali. Ați plasat universitățile în rețea și cred că acesta este un element extrem de interesant pentru că puneți accentul pe diversitate ca uh, factor uh, al îmbogățirii Europei. Și acum o să-i cedesc cuvântul profesorului Șefski. CIC de la Universitatea din Dresda, care ne va vorbi despre startup-uri. Um, Mulțumesc foarte mult. Vom vorbi despre rolul universităților și a startup-urilor în uh, strategiile europene inovatoare și voi uh, prezenta 4-5 slide-uri pentru a sublinia situația noastră din Dresda și apoi voi prezenta un slide cu privire la recomandările în contextul politicilor europene. Sunt uh, decan al uh, Facultății de Economie. Știu, uh, cunosc foarte bine acest domeniu pentru că lucrez zi de zi în acesta. Dacă este să privim statul Saxonia, Aici avem de-a face cu o regiune unde uh, strategia de inovare este promovată de către uh, guvernul statului respectiv. Uh, strategia aceasta se, este construită pe uh, societate, pe economie, pe cercetare și, de asemenea, pe resursele umane. Nu pot să vă explic în detaliu despre ce este vorba, însă avem un uh, o pagină de internet care vă poate oferi mult mai multe detalii. Ne aflăm într-un proces de restructurare și uh, chiar dacă reunificarea a avut loc uh, acum uh, mai bine de 20 de ani, restructurarea în continuare își face simțită prezența. Standardele economice, la modul general, sunt un pic în urma mediei standardelor generale uh, astfel încât mai există mult de recuperat. Această situație nu este întâlnită numai în Saxonia, ci în uh, întreaga regiune. Există puține câteva companii de mari dimensiuni și companiile mai mari au fost uh, atrase în regiune de, prin intermediul subvențiilor publice. Cele mai multe sunt uh, fabrici, uzine mai degrabă decât sedii administrative. Pe de altă parte, în Saxonia, densitatea universităților și a facilităților, respectiv instituțiilor de cercetare, este mai mare decât media. Și dacă este să privim statisticile, în comparație cu uh, universitățile și cu numărul de absolvenți, iată că Saxonia are un rol de lider. În, uh, în Saxonia există o universitate care uh, a fost identificată ca fiind una excelentă, fiind de o calitate de uh, deosebită. Dacă este să privim o comparație între startup-uri și universități, se poate face un ping-pong între cele două coloane. Start-up-urile pot duce inovațiile către ceea ce este necesar pe piețe, respectiv comercializare. Vorbim despre uh, multe idei, dar uh, de multe ori lipsește capacitatea de a face ultimul pas către piață. Cele două categorii se completează una pe alta. Startup-urile pot uh, contribui la aducerea universităților și regiunilor uh, către noi sectoare de business. S-a întâmplat acest lucru și în regiunea noastră, dar și în alte regiuni. Orașe precum Dortmund, oraș industrial, a, fost, a suferit o transformare foarte importantă. Dacă uh, talentele necesare și corespunzătoare sunt atrase, transformarea poate avea loc. În Germania există mulți tineri talentați, însă uh, cu excepția profesorilor, puțini rămân o perioadă îndelugată într-un anumit loc. Universitățile pot uh, face legătura între discipline, între diversele domenii, deci inginerii și it pot lucra împreună, iar start-up-urile pot conecta competențele în lanțul uh, acesta de valori, uh, iar marketingul reprezintă unul dintre punctele forte. Universitățile oferă uh, multe resurse în domeniul cercetării, care altfel nu ar fi la fel de accesibile uh, industriei. În zone precum a noastră, unde nu avem companii care uh, au ele însele departamente dezvoltate puternic de cercetare, activitatea universităților este foarte importantă. Dacă nu există activitate de cercetare la nivelul companiei, atunci combinația, respectiv legătura cu universitățile, joacă un rol foarte important. Ce facem noi la Universitatea Tehnică din Dresda este să uh, susținem o inițiativă de antreprenoriat care se cheamă um, Dresda Există și uh, susținem aceste inițiative, uh, respectiv implementarea ei, în regiune. În final, cam reușim să contribuim la uh, dezvoltarea 20 până la 25% uh, de noi start-up-uri și, de asemenea, există alte avantaje suplimentare, precum uh, bursele de cercetare și granturi care au fost atrase pentru finanțarea ideilor. Există și alte proiecte de cooperare în domeniul cercetării, pe lângă cercetarea care are loc în instituțiile despre care vă vorbeam. Inițiativa noastră este cofinanțată din FSE și, de asemenea, prin bani care provin de la guvernul uh, landului. Vorbim aici despre trei categorii uh, de direcții. Vorbim despre informare și identificarea de informații. Încercăm aici să um, acoperim fisurile care există și informăm cu privire la antreprenoriat. Există conferințe la care invităm antreprenori uh, de multe ori cunoscuți care vorbesc unui grup mare de studenți, câteodată vorbim de 200 de persoane care participă la aceste întâlniri, astfel încât um, toată lumea să înțeleagă cum funcționează antreprenoriatul. Pe lângă acesta, derulăm activități de scouting, uh, intrăm uh, luăm legătura cu cercetători și cu academicieni și încercăm să dezvoltăm ideile existente. Numărul de idei pe care încercăm să le promovăm este de 70-80 în fiecare an. Nu este un număr atât de mare, însă cel puțin uh, vorbim despre un număr important de idei uh, interesante. Apoi vorbim despre un al doilea pilon pe care ne concentrăm, educația. Însă nu vorbim despre educație la nivel academic, ci mai degrabă de o educație practică cu privire la antreprenoriat, Uh, încercăm să dezvoltăm competențe care să ajute în acest domeniu al afacerilor. Cea de-a treia coloană se referă la consultanță și suport. Avem echipe care sunt formate din uh, academicieni care însă au și experiență la nivel industrial. Iar uh, echipa noastră de la Dresden încearcă să um, lucreze cu uh, cei care au nevoie de consultanță, oferindu-le sfaturile lor uh, și expertiza de asemenea. Vorbim de 20-25% up uri din totalul de idei. De cele mai multe ori, pornind de la afaceri bazate pe anumite tehnologii. Pe de altă parte, există și persoane care au competențe și aptitudini foarte bune și care încearcă să își comercializeze propriile aptitudini. Și acesta este uh, de asemenea o modalitate interesantă de promovare. În plus, Există parteneriate pe termen lung și proiecte între universități și uh, lumea de afaceri și fonduri care au fost uh, adunate pentru a îi ajuta pe cei care doresc să înceapă afaceri. Ce ar trebui să facă politica europeană? Ei bine, aceasta ar trebui să folosească mecanisme precum Fondul Social European sau alte instrumente, alte surse de finanțare, uh, mai ales pentru a le folosi în două direcții. Pe de o parte, pentru a ajuta universitățile să desfășoare proiecte și să le implementeze, proiecte ca cele pe care le-am descris, dar și pentru a ajuta pe cei de la universități să facă schimb de cele mai bune practici. Cred că este dificil să pornim de la premiza că aceste inițiative um, vor funcționa fără susținere. Politica germană a susținut astfel de inițiative, dar nu putem să determinăm startup-urile să plătească ele însele, dar putem investi în această direcție. Politica aplicată până acum în Germania a dovedit că, de fapt, așa funcționează lucrurile. cei care investesc în uh, start-up-uri merg pe această direcție, dar finanțarea trebuie să provină de undeva și, sigur, uh, se poate da vina pe universități uh, pentru eșecuri, însă nu cred că ar avea vreun efect, pentru că universitățile sunt interesate de mai multe publicații și de ce poate să ducă la uh, fonduri externe suplimentare. Iar startup-urile nu se găsesc pe un loc suficient de sus printre priorități. Așadar, fondurile, finanțarea sunt extrem de importante. De asemenea, schimbul de bune practici este foarte important. În felul acesta se evită situațiile ineficiente pentru că experiența altor universități poate ajuta. Luptele prin care noi am trecut nu trebuie duse și de alții. Putem învăța unii de la alții, astfel încât proiectele să devină profitabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna președintă. Mulțumesc pentru această prezentare interesantă și uh, care ne-a dat idei în legătură cu utilizarea mai inteligentă a fondurilor structurale europene. Ne spuneți că aceste întreprinderi ar putea să se ancoreze mai bine în spațiul teritorial în care sunt situate și universitățile. În fine, voi ceda cuvântul acum uh, ultimul invitat al nostru, uh, care ne va vorbi despre învățământul superior în regiunile rurale și uh, va evoca această simbioză care există între lumea academică și cea a întreprinderii. Domnule Baimar, aveți cuvânt. Mulțumesc pentru invitație. Facultatea în zonele rurale, o simbioză între lumea academică și lumea afacerilor, e bine, despre asta vă voi vorbi astăzi. Mai întâi vreau să vă spun câteva cuvinte cu privire la compania noastră pentru a înțelege mai bine legăturile și contextul și pentru a înțelege cum colaborăm uh, între cele două părți. Noi uh, ne găsim în partea vestică a Germaniei și suntem o companie cu succes la nivel internațional. Oferim uh, soluții IT la nivel uh, mondial. Uh, softul nostru este folosit destul de mult și este folosit mai ales de companii din domeniul farma, logistică și, uh, de asemenea, din domeniul alimentar. Dezvoltăm soluții complete din uh, multe domenii. În felul acesta oferim o soluție unică și, de asemenea, oferim și consultanță cu privire la procesele de business. Sistemul CSB este disponibil în peste 20 de limbi. Suntem o companie care are activitate internațională și colaborăm cu mulți parteneri din domeniul uh, industrial. Anul trecut am fost uh, premiați și, din punctul nostru de vedere, este important că am fost uh, premiat ca fiind uh, o companie prietenoasă uh, cu familia. Colaborăm cu universitățile, uh, avem programe de formare pe care le oferim angajaților noștri și colaborăm cu universitățile pentru a forma studenți. Lipsa de forțe de muncă specializate din zona noastră, AHN, ne-a determinat să uh, dezvoltăm un concept de asigurare a angajaților uh, specializați pe termen lung. Colaborăm cu uh, Facultatea de Specialitate din Köln pentru a putea implementa acest concept. Conceptul acesta are un potențial important în zona în care ne aflăm reprezintă o inovare pentru companie și, de asemenea, pentru întreaga regiune. În Renania de Nord-Vestfalia s-a arătat cât se poate de clar că există um, într-adevăr un deficit de forță de muncă specializată. Pe această hartă um, se pot vedea distanțele din regiune între diferitele orașe de mai mari dimensiuni, uh, Düsseldorf, Köln, uh, Aachen uh, și așa mai departe. Pentru studenți, aceste um, distanțe joacă un uh, rol important, de asemenea costurile de transport uh, și de chirie. În septembrie 2015, împreună cu Rheinbach uh, Hochschule Köln, am uh, introdus două cursuri. Vorbim despre informatică economică și Uh, despre încă un curs specializat sunt, de fapt, uh, noi direcții de studiu care uh, însumează șapte semestre de studiu, iar studenții studiază de două ori pe săptămână, seara și, de asemenea, sâmbăta. Campusul a fost acreditat între timp și acesta Uh, ne arată că trebuie să le mai extindem încă. Am lucrat în ultimii ani, uh, de fapt mai degrabă în ultimele luni, la această extindere, iar uh, studiile acestea se adresează în special celor interesați ca pe lângă activitatea lor profesională să se califice în mod suplimentar, țintit. În ultimele luni după cum spuneam, am uh, construit uh, patru noi săli de studiu, am uh, investit 5 milioane de euro în aceste planuri. Suntem o companie IT, lider de piață în zona Aachen și am înțeles care este responsabilitatea noastră în zonă. De aceea am dorit să ne asigurăm că transferul de cunoștințe între universități și uh, economie se realizează cu succes. Dotările noastre sunt uh, corespunzătoare. Ne interesează să ne aliniem standardelor celor mai moderne. Pe viitor sperăm să vină tot mai mulți studenți din zonă la noi, pentru că ei au ocazia să profite de acest studiu care li se oferă la fața locului. Cooperarea cu facultatea uh, din uh, zonă reprezintă o o relație simbiotică de succes între lumea uh, industriei, a economiei și universități. Se lucrează cu e-learning, uh, cu platforme de blended uh, learning, astfel încât să nu se piardă timp. Este o facultate privată, de aceea studenții trebuie să plătească 360 de euro pe lună chiria pe care o plătesc lunar studenții în uh, orașele apropiate sunt de cam, este de cam 350 de euro. Așadar, costul pentru studii este cam același cu cel pentru locuință. Avem o viziune pe care am dezvoltat-o pentru anul 2020. Dorim să avem un uh, program de studiu care să se uh, orienteze către un management general uh, și avem mai multe domenii de studiu importante pe care le promovăm. Pentru a răspunde uh, nevoilor strategice de pe piață, compania CSV System AG dorește să ocupe pe viitor între 600 și 800 de angajați. Pentru aceasta dezvoltăm un program de formare și pregătire continuă uh, pentru viitor care vor pregăti uh, ingineri și informaticieni uh, pentru perioada care urmează. Se va dezvolta de asemenea un uh, certificat, un permis uh, de informatician care este asemănător cu ECDL-ul, um, acel um, permis de conducere al computerului uh, la nivel european. Concluziile din punctul nostru de vedere. Inovarea în domeniul formării este foarte importantă pentru regiune. Companiile care nu investesc în educație nu vor avea perspective pe termen lung în zonele rurale, motiv pentru care lucrăm țintit și încercăm să facem față provocărilor, oferindu-le uh, studenților, clienților și tuturor celor interesați noi oportunități. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult. Este o perspectivă deosebit de interesantă cea pe care ne-ați prezentat-o. la parola, colega Camerever, Sunt câțiva colegi care doresc să ia cuvântul, spune la președintă. Domnul Gramaticakis. Mulțumesc foarte mult pentru aceste trei prezentări uh, extrem de interesante. Mi se pare că a devenit evident un lucru, mai ales prin intermediul propunerii dumneavoastră, domnule Șefcic, și anume cât de important este să promovăm nu numai excelența și ideile bune, ci să le arătăm tinerilor și cum trebuie condusă o companie, cum se ține o contabilitate, cum sunt gestionate impozitele sau cum trebuie gestionate alte obligații. Pentru că poți să ai o idee grozavă, dar dacă nu știi cum să conduci o companie, atunci nici măcar cel mai reușit startup nu poate să fie încununat de succes. De aceea, această combinație mi se pare extrem de importantă. Nu numai uh, ideile de specialitate bune sunt uh, importante, ci și implementarea concretă a acestora. De aici întrebarea mea, care se adresează și celorlalți doi uh, oratori. Există cooperări cu organizațiile de promovare economică de la nivel local și regional. Aceste startup-uri sunt monitorizate odată ce au fost înființate pe o perioadă de timp. Există un sistem cameral uh, care să susțină și cu care să coopereze aceste startup-uri. În Germania există așa ceva, nu știu care este situația în Italia. Aș vrea să știu dacă se pot crea astfel de rețele, de conexiuni. Oh, oh, allora, alcune domande. Il eh, collega Morgano. Bun, mai sunt și alte întrebări. Colegul Morgan? Eh, I relatori per quello che hanno richiamato. Eu... Mm, aș vrea mai întâi să le mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru intervențiile pe care ni le-au prezentat și aș avea și câteva întrebări. Mai întâi, aș spune că, încă o dată, constatăm o diferență care mi se pare exagerată la nivelul Uniunii Europene. De ce spun asta? Pentru că problema noastră este să știm cum am putea fi competitivi la nivel internațional. Vă reamintesc faptul că uh, China a investit foarte mult după expoziția universală într-o serie de laboratoare de cercetare, nu doar în activități care uh, permit să se pună accentul pe relațiile personale. Și astfel, fostul președinte președinte al Comisiei Romano Prodi a reamintit în mai multe ocazii că există laboratoare care lucrează în strânsă legătură uh, unele cu celelalte, iar noi avem, e adevărat, centre de cercetare care sunt excelente, dar care nu prea conlucrează. Dacă vorbesc despre acest exemplu, este pentru că eu cred că rolul universităților trebuie revizuit. Nu este vorba doar de cercetare pură, de cercetare de bază sau de cercetare aplicată. Când evocăm lumea întreprinderii, ne gândim înainte de toate la cercetare aplicată, dar trebuie să și recunoaștem faptul că în acest domeniu am acumulat tot soiul de întârzieri, iar ceea ce mă interesează pe mine este cum uh, vedeți această problemă legată de activitatea de cercetare din lumea universitară și uh, care este legătura cu didactica, care este legătura dintre cercetare și predare. Vă pun această întrebare legată și de numărul de publicații apărute. Cred că uh, se impune uh, o reflexie mai aprofundată și trebuie să ținem cont și de cadrele naționale, nu-i așa? Pentru că despre asta este vorba. Mulțumesc. Mulțumesc, Luigi, spune doamna președintă, domnul Gramaticakis. Da, είμαι πολύ σύντομο και πάλι τουλάχιστον tu ελπίζω. Ε, ο κύριο Λόγκη μου έκανε εντύπωση. Αναφέρατε. Voi fi foarte subțint, cel puțin așa sper. Ați spus de două ori că aveți 100 de startup-uri la 1000 de locuitori. Adică o gospodărie egal o afacere, sau n-am înțeles eu bine. Și ce fel de întreprinderi sunt acestea? Pentru că cifrele sunt impresionante. Eu aș propune un cuvânt mai bun, pentru că această contaminare despre care vorbiți are o conotație negativă. Osmoză e un cuvânt mai potrivit, e uh, un cuvânt care provine din uh, elină și a intrat și în engleză, deci poate că ar trebui să botezați acest uh, fenomen în mod diferit în seara asta. și domnul uh, Șefșic m-a impresionat. Doamnă președinte, aș dori să spun că a doua rundă de intervenții este mai practică și completează foarte bine prima parte, este foarte bine organizată. Și se pare că există un motiv recurent, um, adică această acest joc de ping-pong între startup-uri și universități. Cât durează până devine un startup o adevărată companie? Și sau rămâne tot timpul un startup care joacă ping-pong cu universitățile și nu se întâlnesc în veci? Există atâtea întrebări și răspunsurile sunt dificile. Oricum, discuția este foarte interesantă. Georgios, e ora la colega Elga Truppel. Doamna Truppel. <clears throat> Mulțumesc. Uh, doresc să revin și eu la uh, prezentarea domnului Boimer, care a prezentat um, perspectiva uh, companiei dânsului și dacă este să ne gândim la peisajul academic european, da, nu este suficient să avem universități numai în marile orașe, ci este bine ca acestea să ajungă și în zonele rurale. Nu știu cum stau lucrurile, dar cu excepția regiunii dumneavoastră, este un lucru obișnuit și în alte regiuni sau alte părți ale Europei să fie uh, preluată această abordare? Uh, faceți asta numai în regiunea respectivă sau și în alte părți? Președinta întrerupe o, un, încă o întrebare din partea unui coleg, vă rog. Здравейте от мен. Извинявам се, че не можах Bună ziua. Îmi pare rău că n-am putut să ascult prezentările, însă mă interesează foarte mult subiectul. Eu sunt membru al Comisiei Agri, unde discutăm noua reformă a PAC. Și un subiect important a fost zonele rurale. În legătură cu acest lucru, aș vrea să spun că în țara mea, Bulgaria, există specialiști în IT care Uh, merg la facultate în orașele mari și acolo și rămân. Cum putem, deci, să stabilim o legătură între zonele rurale și posibilitatea de antreprenoriat în, zon, în aceste zone? Pentru că, de obicei, afacerile sunt atrase de zonele urbane și zonele rurale pierd oameni educați și pierd competențe care nu se mai întorc niciodată. Deci cum putem să folosim aceste competențe antreprenoriale pentru a ajuta zonele rurale? Grazie. E vorrei solo aggiungere due questioni, se posso. Aș fi dorit să adaug și eu două întrebări, dacă îmi dați voie. Una se referă la promovarea competențelor în zonele rurale. Există școli de agronomie în zonele rurale. A existat cooperare, a existat un parteneriat cu um, universitățile dumneavoastră care să includă și aceste școli. Care este legătura cu companiile Care este relația dumneavoastră, de fapt, cu aceste companii din mediul rural? Și cum pot ele să profite de pe urma uh, cunoștințelor din universitățile dumneavoastră? A doua întrebare se, refer, se referă la brevete. Mare parte din cercetările universitare se bucură de Uh, brevetări sau descoperirile trebuie să fie brevetate uneori și rezultatul este uh, un uh, venit de pe urma acestor uh, descoperiri. La nivel european, mulți cercetători și universitari spun că brevetele sunt foarte costisitoare, deci cred că trebuie să depunem eforturi aici? Putem să facem ceva mai bine pentru a ă, ține cont de faptul că cercetarea fie și a, fie practică sau teoretică trebuie să aducă rezultate economice. Nu trebuie doar să fie pasată companiilor. Voi începe cu Uh, partea stângă a mesei. Domnul Boimer. Lucrurile stau în felul următor. Noi suntem um, chiar la țară, cam la 30 de kilometri de primul oraș. Și în Germania se spune, dacă te ajuți singur, te va ajuta și Dumnezeu. Infrastructura nu există. Așadar, trebuie să asigurăm acest transfer de cunoștințe de la universități către economie. Deci de la studenți către piața muncii. Și vrem să promovăm acest lucru. Iar uh, directorul companiei noastre s-a gândit că ar fi un proiect bun această colaborare cu o facultate. Facultatea a venit către noi, ni s-a adresat și nu cred că există prea multe astfel de exemple în Europa. De cele mai multe ori companiile merg către universități. Ei bine, la noi lucrurile s-au desfășurat invers. Din punctul nostru de vedere, este important ca acest transfer de cunoștințe să poată fi coordonat și de către noi. Facultățile sunt uh, flexibile, ele mm, oferă stimulente și noi suntem uh, de asemenea interesați să aducem brevete pe piață. Avem cam 120 de brevete în diferite domenii și avem un departament propriu de cercetare. Cu toate acestea, dorim să stimulăm și mai mult uh, formarea și pregătirea continuă. Colaborăm și cu alte uh, universități din München, din uh, Germania de Nord, din Berlin și suntem dispuși să începem parteneriate și cu universități din străinătate. Thank you, professor. Um, to answer just a few, um... Ca să vă răspund măcar la o parte dintre întrebări, noi, ca universități, nu putem să facem mare lucru în privința startup-urilor. putem să-i ajutăm pe absolvenți să demareze o companie, însă nu putem să consultăm, con, concurăm cu sectorul privat în calitate de consultant sau mai știu eu ce. Startup-urile sunt, devin foarte repede independente de universitățile care le formează, ele creează propriile lor rețele și asta e bine, nu mă îngrijorează această situație. Putem să-i ajutăm gratis ca instituție și uh, putem să și cooperăm la un anumit nivel, suficient în majoritatea cazurilor. În ceea ce privește camerele de comerț, avem o relație bună cu ele, de exemplu, facilităm granturi pentru uh, pentru antreprenorii care nu și-au demarat încă, care nu și-au stabilit încă o companie, nu și-au înființat o companie, însă noi, uh, universitățile și ei, ca, uh, în calitate de camere de comerț, au audiențe diferite, au un public, avem publicuri diferite. colaborăm, ne cunoaștem bine, însă nu putem prelua rolul celeilalte entități. entități. În ceea ce privește formarea și um, serviciile, noi oferim sprijin neacademic startup-urilor. Eu nu pot să fac asta uh, doar din rolul meu universitar, doar din profesia mea. Eu sunt cercetător și profesor. Pe de altă parte, în Germania, această idee humboldiană a, a creării unor legături între cercetare și formare este destul de des întâlnită. Deci, practic, noi ajutăm companiile să aibă acces la finanțare prin expertiza noastră, prin cunoștințele noastre. Și nu avem nimic de ascuns. Ă, cred că este în regulă să facem cercetări în acest domeniu și cred că această relație trebuie să existe, eu cred în ea. Please, Longhi. Domnule profesor Longhi. Mm, eh, sono molte le domande, provo a, a rispondere eh, se riesco a... Sunt foarte multe întrebări și eu voi încerca să dau câteva răspunsuri la toate aceste întrebări. În Italia avem o rețea de camere de comerț răspândită pe întregul teritoriu asemenea vaselor capilare. Și aceste camere de comerț colaborează ca într-un soi de ecosistem. Toate activitățile lor antreprenoriale se bazează pe un ecosistem foarte bogat, format din întreprinderi, asociații, categorii de camere de comerț, bănci, care pot să financeze acest tip de activități. Foarte clar spuse lucrurile, noi nu putem fi competitivi uh, Uh, cu aceste laboratoare despre care am vorbit și care se întind pe sute de kilometri. Noi ne limităm la laboratoare verticale specializate, dar putem să utilizăm rezultatele laboratoarelor despre care am vorbit, ați vorbit. Există capitale, capitaluri care sunt puse în joc, uh, capitaluri importante ale acestor laboratoare. Este dificil să le facem concurență, însă putem să folosim rezultatele lor. Uh, de exemplu, difuzarea, diseminarea telefoanelor mobile. Putem să ne gândim că uh, aceasta este uh, legată de integrarea tehnologică a telefoanelor mobile, dar nu, nici vorbă. Telefoanele mobile se răspândesc pe baza unei idei foarte uh, simple, cartela SIM, preplătită. Practic nu ai nevoie de uh, contract. Este un instrument care se află la originea dezvoltării telefonului mobil. Apoi alte tehnologii s-au grefat pe tehnologia inițială, dar ideea de bază este una de serviciu, de servicii. Servicii care să răspundă unde, unei nevoi. Și la această idee trebuie să mai lucrăm noi. Ideea de a fi competitivi. Osmoză, dar bineînțeles. Este adevărat că există diferite competențe substanțe care sunt legate unele de celelalte. Când vorbeam de contaminare, mi se părea un termen uh, util de folosit uh, și de tradus și în engleză. Uh, însă osmoză mi se pare că simplifică ceea ce a vrut eu să spun. Universitatea continuă să favorizeze crearea, dezvoltarea startup-urilor. Dacă ne uităm la procentul din Italia, startup-urile în domeniul inovației, despre care încă nu v-am vorbit, procentul acestora este extrem de uh, ridicat la nivel de universități. Pe lângă Universitatea de la Ancona există foarte multe startup-uri și acest uh, lucru explică tocmai uh, rolul de catalizator al uh, universității. Noi avem materia primă, avem capitalul uman în universitățile noastre. Uh, deci, uh, în termen de cantitate, suntem puțin numeroși, dar în termen de calitate a capitalului uman, cred că uh, suntem foarte bine plasați și astăzi. Trebuie să punem accentul pe crearea de noi oportunități, exploatarea acestui potențial, exploatarea acestor idei. Da, în ceea ce privește rezultatele uh, cercetărilor, e, e vorba despre tot ceea ce facem noi. Ceea ce ne interesează sunt obiectivele didactice, obiectivele universitare. Bineînțeles, putem să introducem o evaluare legată de capacitatea uh, spiritului antreprenorial la tine. În Italia am lăsat o nouă evaluare și acest tip de parametru sau de indicator este luat în considerare. Este vorba despre un indicator care polarizează toate rezultatele, însă accentul se pune pe cercetare și pe posibilitatea de uh, creștere de care ar putea beneficia întreprinderile. În ceea ce privește IMM-urile și numărul acestora, este mm, o cifră medie. Într-adevăr, aveți dreptate, există întreprinderi familiale uh, cu asociat unic, dar există și uh, întreprinderi mai mari. Multe dintre cele despre care am vorbit sunt mici întreprinderi sau micro-întreprinderi care produc ceea ce numim Made in Italy întreprinderi care uh, uh, sunt uh, foarte uh, bine situate din punct de vedere calitativ, care reprezintă designul italian, uh, încălțămintea italiană. Deci e vorba de un know-how uh, care e combinat cu competitivitatea. Avem o întreagă rețea de IMM-uri în Italia și când dumneavoastră ne spuneți că trebuie să fim competitivi, uh, în legătură cu uh, ceilalți, pot să vă spun că avem kilometri de laboratoare și o întreprindere familială sau o micro-întreprindere presupune constituirea unei rețele care să-i permită aceste micro-întreprinderi să-și exploateze tocmai diferența și să fie uh, capabilă să aibă competitivitate la nivel mondial, mai mult decât la nivel teritorial. Este o provocare a mondializării, iar în regiunea noastră noi am acceptat această provocare a mondializării, a globalizării. Întreprinderile noastre sunt, sigur, mici, dar pot să joace un rol important pe piețe mai mari ele se pot uh, uh, înscrie în filiere mai importante. Am plecat de la diferențe pentru a suscita oportunități. În Italia, situația este destul de asemănătoare cu cea din regiunile rurale sau montane. Există munții Apenini în Italia, suntem Uh, datorită cutremurelor într-o situație destul de dificilă. În Apenini însă există o regiune foarte uh, puțin populată și care reprezintă o posibilitate de dezvoltare, de creștere. Însă acesta presupune implementarea unor politici la nivel european și național, politici care să pună în valoare tocmai diferențele și bogăția acestor regiuni. Există o diferență la nivel de calitate de viață, o diferență importantă, dar prin noile tehnologii poate că am putea să exploatăm aceste diferențe, astfel încât zonele care sunt în declin să devină niște zone dezvoltate pentru uh, țara respectivă sau chiar pentru Europa întreagă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție pasionată. Și în concluzie aș spune acest lucru. Am fost foarte mulțumiți uh, să vă avem printre noi și să vă ascultăm intervențiile. Voi cere secretariatului să ne prezinte aceste uh, intervenții în formă scrisă pentru ca să le putem uh, arăta și altor comisii, astfel încât să vedem și care vor fi uh, evoluțiile ulterioare ale vizitei dumneavoastră la noi. Am fost foarte atenți la ceea ce ne-ați spus. Să știți că rămânem la dispoziția dumneavoastră, vom fi niște interlocutori constanți uh, și uh, după această seară. În prezent, cu Comisia Amploa, um, uh, ne gândim la um, cum am putea implementa noile competențe. Poate că dumneavoastră ne-ați putea da o mână de ajutor. Comisia va prezenta o comunicare legată de uh, um, reforma în învățământul superior și cred că și în acest domeniu ideile dumneavoastră vor fi utile și poate că vă vom mai cere să veniți și altă dată pentru a ne prezenta niște uh, proiecte specifice. Sunt numă, nenumărate programe, Horizon, Erasmus+, Plus, programe de cooperare, dar cred că este important să apreciem, să punem în valoare uh, diferitele obiective legate de participarea universităților în aceste experiențe de mobilitate a studenților, de exemplu, sau în alte domenii de bază ale uh, contextului Erasmus, am putea să cităm și parteneriatele uh, și uh, sistemele de învățământ, de predare în universități. Toate acestea sunt niște elemente pe care am vrut să pun accentul pentru că atunci când uh, am uh, spus că vrem să abordăm mai specific cea de-a treia misiune a universității, aceea de actor Eh, nu am spus vorbe goale, universitatea nu trebuie să rămână în vizuina ei, universitatea trebuie să eh, devină un actor eh, pe piața muncii. Universitatea are foarte multe misiuni, misiuni diferite, dar semnificative, iar Europa trebuie să acorde toată atenția de care dispune acestor Um, probleme, să țină cont de perspectivele care se deschid pentru tânăra generație, perspective legate de crearea de noi locuri de muncă și așa mai departe. Uh, Cred că experiența rețelelor este foarte prețioasă, uh, putem să o folosim și în cadrul procesului de la Bolonia și în cadrul rețelelor mediteraneene și în cadrul altor programe legate de macroregiuni. Intervențiile noastre au fost esențiale și uh, în concluzie aș reveni asupra clasificării universităților. Atunci când comisarul Vasiliu propunea un clasament pentru aceste universități, Știm uh, cu toții că de fapt, nu a fost un adevărat clasament și mă exprim cu toată prudența de care este nevoie. Eu vreau să vorbesc despre principiul uh, uh clasării universităților, de parametrii uh, internațional care ar trebui luați în considerare. Uh, aș propune un alt criteriu și anume capacitatea dezvoltării spiritului antreprenorial, pentru că este un criteriu care mi se pare uh, că merită să fie luat în considerare. Poate că ar trebui să discutăm și cu direcția generală uh, care se ocupă de acest lucru. În orice caz, vă spun că am luat notă de ceea ce ați spus, intervențiile dumneavoastră au fost interesante, exhaustive și le vom disemina în rândul uh, tuturor colegilor noștri. Vă doresc mult succes în activitățile dumneavoastră viitoare! Eh, sorry, just eh, one thing, eh, tomorrow, you remember that... Stimați colegi, mâine la ora 3 avem vizica, vizita la EACEA, Agenția Comisiei pentru Educație. see what happens tomorrow morning. What will, what will it have? Tomorrow morning. Oh, no, Allora, tomorrow, tomorrow at three... Mâine la 3 și jumătate, vizită la EACEA și marți avem votul uh, cu privire la raportul uh, la industriile, raportul cu privire la industriile uh, creative și culturale. Să nu uitați!